Uh, so good morning everybody. Uh, could we, um... Bună dimineața, domnilor și domnilor. V-aș ruga să luați loc și să începem a doua ședință a Comisiei IMCO. Aș dori să urez bun venit câtorva vizitatori. Avem vizitatori de la Autoritatea pentru concurență din Turcia ei au venit aici să vadă care este legislația europeană în domeniul concurenței. Vă urăm bun venit. Noi nu ne ocupăm chiar de aceste aspecte, însă probabil vor fi lucruri interesante pentru dumneavoastră în momentul în care vom discuta raportul domnului Bușoi referitor la monitorizarea punerii în aplicare a dreptului comunitar. V-aș atrage atenția asupra faptului că la ora 11 vom avea o prezentare specială a unor studii privind impactul uh, publicității asupra comportamentului consumatorilor. E un program de cercetare inclusă în munca de pregătire pentru raportul domnului Juvan și a prezentare va începe în jurul orei 11, prin urmare. Înainte de a-i da cuvântul domnului Bușoi, eh, Dați-mi voi să vă spun că am avut o întâlnire a coordonatorilor în această dimineață, am discutat o serie de aspecte strategice, care și concluziile vor fi comunicate membrilor. Următoarea întâlnire a acestei Comisia Coordonatorilor va avea loc joi, 2 septembrie, de la ora 10 vom adopta propunerea doamnei Rule despre, la, cu referire la buget și îl vom asculta și pe domnul Corea de Campos. Acesta joi la ora 2 vom avea și o ședință cu ușile închise după întâlnirea comisiei. Am să trec acum la avizul uh, comisiei noastre cu privire la 26 la raport anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Raportul nostru, domnul Bușoi, va prezenta materialul, după care reprezentanții altor grupuri, uh, delegați, uh, raportori din umbră, își vor exprima opiniile. Dar deocamdată am să-i dau cuvântul domnului Bușoi, doamna Rule, domnul Rap sunt aici. Nu văd rapo- alți raportori din umbră sau care să aibă amendamente și probabil și PPE-ul va desemna pe cineva să facă comentarii. Domnule Bușoi, aveți cuvântul. Al 26-lea raport privind monitorizarea punerii în aplicare a drepturilor Uniunii Europene este de extrem interes pentru comisia noastră, deoarece a existat multe probleme legate de eșecul de a aplica la timp această legislație europeană. Această aplicare este importantă pentru că modul în care cetățenii UE beneficiază de această piață unică depinde de modul în care se aplică legislația europeană. Profesorul Mario Monti avea dreptate să sublinieze nevoia de a se amplifica aplicarea legislației europene pentru a facilita funcționarea pieții unice. Eu personal consider că trebuie să facem totul pentru a îmbunătăți aplicarea dreptului european. De aceea, unele dintre propunerile incluse în proiectul meu de aviz sunt inspirate de raportul profesorului Monti. Sigur, nu am foarte mult timp să prezint proiectul de aviz. Multe dintre ideile de acolo au venit, mi-au parvenit sub formă de amendamente, amendamente de la colegi, raportori din umbră sau alți colegi din IMCO. Nu pot să subliniez slăbiciunile înainte de a menționa progresele făcute până acum. Știu că a scăzut numărul procedurilor de încălcare legate de eșecul de a transpune, de a implementa măsurile de transpunere. Urmează să vedem dacă aceasta e o dificultate reală, pentru că statele membre urmează să transpună mai puține directive decât în 2007. În ciuda unor progrese care s-au înregistrat, încă avem progrese cu domenii cum ar fi serviciile, am discutat foarte mult uh, punerea în aplicare a directivei servicii, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, avem un grup special în cadrul comisiei pe această temă, achizițiile publice ar fi un alt exemplu și uh, avem câteva acte legislative adoptate de instituții europene care nu sunt pe deplin transpuse și puse în aplicare în statele membre. Aș vrea să văd o atitudine mai pozitivă din partea statelor membre. Aș vrea ca acestea să ia mai în serios aplicarea dreptului european, legislației europene, pentru că este un proces extrem, extrem de serios. Dacă nu transpunem aceste directive la timp, uh, sau dacă le transpunem în mod incorrect, atunci îi împiedicăm pe cetățenii noștri să beneficieze de drepturile lor. Și aș vrea să subliniez și un alt aspect. Nu vreau să arăt cu degetul doar spre statele membre, pentru că nu sunt singurii responsabili. Trebuie să ne angajăm să îmbunătățim situația cu toții. Instituțiile europene trebuie să legifereze mai bine pentru a evita cazurile de transpunere incorrectă. Tabele de corespondență trimise, trimise statelor membre sunt un instrument foarte util pentru a determina eficiența și corectitudinea transpunerii. De asemenea, ar trebui să colaborăm mai mult cu parlamentele naționale. Noi, Parlamentul European, trebuie să le explicăm pe deplin noile prevederi ale tratatului de la Lisabona. Forumul pentru piața unică pe care îl organizăm în premier în această toamnă și care sper că va deveni un eveniment major anual al Comisiei noastre în colaborare cu Consiliul și Comisia și va fi de asemenea o ocazie să îmbunătățim lucrurile și să discutăm o serie dintre aceste probleme cu reprezentanții parlamentelor naționale. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, aș dori să subliniez încă o dată importanța serviciilor de asistență pentru piața unică și sinergiile dintre acestea. Trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a promova solvitul, uh, acel serviciu de orientare pentru cetățeni și alte proiecte similare, pentru că este crucial ca cetățenii europeni să își cunoască drepturile în cadrul pieței unice și să aibă instrumentele care să le permită să impună respectarea acestor drepturi de care beneficiază. Acestea ar fi ideile pe care am dorit să vi le prezint și acum aș dori foarte mult să aflu care este părerea dumneavoastră. Văd că avizul urmează să fie supus la vot pe 13 septembrie de aceea le-am propus raportorilor din umbră să aibă o întâlnire în această după-amiază ca să putem discuta între noi toate detaliile. Aș dori să mulțumesc secretariatului INCO, domnului Rosetto, pentru munca pe care au depus-o și sunt nerăbdător și extrem de interesat să aud acum opiniile raportorilor din umbră. Vă, nume- vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim și noi, domnule Bușoi, spune președintele. Dumneavoastră sunteți raportorul din umbră. Mai aveți nevoie de timp? Trei minute. Bine. Am să dau uh, cuvântul doamnei Rapti ca să răspundă pentru socialdemocrați, apoi doamna Rule, domnul Maia, altcineva dorește să se înscrie la cuvânt? Doamna Rapti. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să-i mulțumesc foarte mult domnului Bușoi pentru munca depusă. Ca și toți ceilalți, am urmărit activitatea legată de celelalte rapoarte și ne ajută foarte mult modul în care domnia sa pregătește documentare, o documentare extrem de completă, oferă o bază foarte bună de discuții. Ar fi o serie de aspecte pe care aș dori să le subliniez mecanismele de control a aplicării și punerii în aplicare a legislației europene. Există legislație insuficient aplicată, cum ar fi evaluare, mecanismele de evaluare reciprocă pentru servicii. Acestea trebuie să fie puse la încercare și apoi vom vedea cum și dacă este cumva nevoie să continuăm să le folosim. În ceea ce privește necesarul de evaluări pentru mecanismele existente, este și aceasta o problemă importantă, pentru că această evaluare va asigura că acestea nu sunt doar acolo să fie acolo, ci vor avea într-adevăr, vor prezenta avantaje pentru cetățeni. Scopul nostru este să îmbunătățim eficiența, nu e vorba de a crea birocrație suplimentară. Desigur, asta întotdeauna duce la blocaje în ceea ce privește acele mecanisme care deja au dat rezultate pozitive, EU eh, Pilot, de exemplu, trebuie să vedem dacă aceste mecanisme pot funcționa în toate statele membre. Sinergiile dintre autoritățile naționale, la nivel național și la nivel local, sunt extrem, extrem de importante. De asemenea, consider că este extrem de important se creeze un fel de sistem civic, un mecanism civic pentru consumator care să permită colectarea solicitărilor cu privire la acțiunea anterioară, o măsură democratică care sublineze comunitar, coeziunea comunității, cum la nivel comunitar, și să arate că Uniunea Europeană într-adevăr este de partea cetățenilor ei. Noi cerem impunerea unor sancțiuni împotriva celor care, prin comportamentul lor, afectează negativ funcționarea pieței unice. Aș dori să subliniez, de asemenea, că Comisia nu ar trebui să ezite să recurgă la procedura de încălcare acolo unde este necesar. Mhm. Eu vorbesc ca cetățean, dar sunt de asemenea și un cetățean grec. Grecia n-a făcut progrese considerabile în materie de punere în aplicare a dreptului european. Și înțelegem că este, înțelegeți de ce acest lucru este extrem de important și pentru mine. Doresc să subliniez că nu trebuie să ezităm să impunem sancțiuni, sancțiuni și penalizări în caz de încălcare. Parlamentul European trebuie și poate să pună presiune asupra Comisiei pentru ca aceasta să ducă mai departe până în aplicarea legislației europene statele membre și de asemenea să impună sancțiuni când este cazul. N-am să vorbesc acum despre propunerile de amendamente. Există, despre amendamente există câteva amendamente foarte bune. Aș avea câteva lucruri de spus, însă probabil ar fi mai bine să vorbesc despre acestea să ne putem pregăti pentru întâlnirea din septembrie. Nu la ora 5, după cum spuneam, ci pe 5 septembrie, îmi cer scuze. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru munca depusă și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Doamna Cescovski? Domnul chiar? Îmi cer scuze că am venit cu întârziere, am fost în altă comisie unde sunt vicecoordonator pentru PPE, am avut o întâlnire cu președinția belgiană și n-am putut să plec mai devreme. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru munca depusă, muncă extraordinară. Practic, nu putem decât să lăudăm uh, proiectul de aviz, pentru că e extrem de concis, extrem de la obiect în materie de monitorizare a aplicării legislației comunitare, mai ales din perspectiva comisiei noastre. Formula a fost, după cum spuneam, concisă, la obiect, mai ales pentru că elementele de sprijin se concentrează pe mecanismele de acolo, planurile de implementare, sistemele de punere în aplicare și așa mai departe. Singura problemă pe care aș putea avea cu anumite amendamente de acolo ar fi că unele dintre ele, la urma urmelor, intră prea mult în subiecte respective, de exemplu achiziții publice, Într-un cuvânt, se încearcă rezumarea poziției acestei comisii, care uneori poate fi controversată în materie de achiziții publice, de exemplu, sau recunoașterea calificărilor profesionale. În uh, proiectul noastră de raport și în câteva dintre amendamentele propuse, care sunt excelente, vă concentrați asupra judecării raportului pentru meritele acestuia și vă concentrați pe mecanica acestuia, însă nu cred că ar trebui să se meargă atât de departe până la a se face comentarii uh, pe subiectele respective la așa nivel. Însă, majoritatea amendamentelor propuse se îndreaptă în direcția uh, justă și cred că vom ajunge ușor la un compromis. Vom avea o voce unică a comisiei noastre în materie de implementare mai eficientă a legislației europene. Vă mulțumesc! Doamna Rulă. Și eu doresc să mulțumesc raportorului. Este un raport foarte bun. Doresc să subliniez încă o dată ceea ce se stipulează la punctul 3 în ceea ce privește tabelele de concordanță. Avem mereu probleme cu acestea, mai ales acum în ceea ce privește uh, instrumentele de măsurare. Consiliul nu vrea să recunoască importanța acestor tabele, deci prin urmare susțin pe deplin punctul 3. Am o um, obiect în ceea ce este punctul 5. Este bine ce se stipulează acolo, dar în practică vedem că ne parvin primele comunicări care spun că se ajunge la probleme birocratice. Trebuie să trasăm așadar um, limite. Trebuie să vedem uh, dacă trebuie um, dacă trebuie comunicate comisiei orice modificare privind uh, amplasarea cimitirilor, privind uh, iluminatul stradal și așa mai departe. Așadar, trebuie să vedem unde anume trebuie să stabilim limitele, limitele fiindcă altfel ne inundăm în birocrație. Uh, Sigur, trebuie să informăm comisia și trebuie să informăm și autoritățile subordonate pentru a ști cum să acționeze. Așadar, păstrăm punctul acesta astfel, însă trebuie să stipulăm ideea de a trasa limite, astfel încât să nu se ajungă la o împovărare birocratică și să atingem fix opusul a ceea ce ne dorim. Punctul 8 este de asemenea important. Când vine vorba de rolurile Parlamentului, aș dori să menționăm rolul pe care noi ca și Comisie îl jucăm deja în ceea ce privește implementarea și aplicarea dreptului comunitar. Nu cred că toate comisiile fac aceste lucruri în această formulă. Ar fi bine să stipulăm asta în scris. Deja când vine vorba de achizițiile publice am făcut asta, când vine vorba de recunoașterea calificărilor profesionale am făcut, o acum începem deja și cu directiva servicii și cred că este foarte important pentru că, iată, prin aceste rapoarte acum, Trebuie să arătăm că în momentul în care discutăm despre probleme cu implementare, acestea așa originea tocmai în actul normativ în cauză. Am încă o solicitare la comisie și anume, înainte de a deschide o uh, plângere, ar fi bine să vedem ce anume am putea face pentru a îmbunătăți situația la nivelul instrumentelor, pentru că am putea veni cu linii directoare uh, bune în acest sens. În schimb, dacă se depune plângere mult prea repede într-o fază inițială, atunci poate atingem iarăși opusul la ceea ce ne dorim. Mulțumesc. Domnul Maier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu. Și eu sunt de părere că raportorul vehiculează idei foarte bune și într-o manieră decentă în raport. Aș dori să întăresc un aspect și anume implementarea dreptului comunitar în ceea ce privește Uh, necesitatea informării, uh, e bine, aici apar mai multe nereguli. până la... Avem, avem o procedură europeană care implică până la 2000 de euro, dar problema este că nimeni nu cunoaște această procedură. Nu știu nici tribunalele, nu știu, nu știu nici ceilalți vizați, deși, potrivit dreptului comunitar, ar trebui să dispună de acest instrument. Nici avocații nu cunosc acest act normativ, cu toate că acum, iată, ar fi o perioadă ideală de utilizare a acestui instrument în ceea ce privește apărarea și implementarea drepturilor pasagerilor. Știm ce s-a întâmplat cu norul vulcanic și știm că au fost anulate multe zboruri. Pasagerii au rămas blocați în tranzit și trebuie să știe care le sunt drepturile. Este o situație complicată și chiar am fost abordat în acest sens. Un uh, german dorește să uh, utilizeze acești 2000 de euro la o linie olandeză. Problema este că avocatul i a spus că nu cunoaște uh, dreptul, dreptul olandez, legislația olandeză, așa că a predat totul unui coleg olandez. Și colegul olandez a venit și a spus, te costă atât cât te costă. Deci, iată, avem uh, o situație în care avem o procedură unificată europeană, uh, acest uh, solicitant ar putea să intervină în, în instanță chiar în Germania, fără a merge până în Olanda și ar și avea dreptate să facă acest lucru, și s-ar face dreptate pentru că potrivit dreptului comunitar are voie. Așadar, avem drept comunitar, avem instrumente legislative, însă lipsește informarea publicului. Și pentru că iată, cele 27 de state membre nu fac ceea ce trebuie aici, trebuie să solicităm comisiei să manifeste presiune la adresa statelor membre pentru ca drepturile să fie cunoscute. Drepturile pasagerilor sunt minunate, știm cu toții, dar iată, lipsește ceva la implementare. Așadar, nu pot decât să-l sprijin la acest punct pe raportor și să-i spun să insiste asupra lui. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Um, perhaps just a couple of comments from me because our, our shadow... Mulțumesc. Câteva comentarii pentru că raportorul din umbră nu este aici. Este important pentru comisia noastră, în special, faptul că este pentru prima dată când facem un aviz în ceea ce privește dreptul comunitar. Este important acum pentru că aspectele legate de directiva servicii sunt menționate specific în acest document foarte scurt, ci foarte succint. Deci cred că raportorul nostru face foarte bine să intre în detalii. Domnul Cearkovski este puțin îngrijorat de acest lucru, dar eu cred că este totuși bine. Acest raport este extrem de important, are o pondere mare la potențiale viitoare uh, studii de caz. Se menționează instrumentele de monitorizare și este foarte bine. Din discuția noastră în ceea ce privește tabloul de bord privind piața internă, lucru care trebuie să fie reflectat în raportul final, reiese următorul lucru. Deficitul de transpunere a atins acum un nivel mic, a devenit mic. Deci, statisticile în acest uh, sens nu sunt atât de importante. Mai important este ceea ce a spus Hans-Peter Mayer și anume care este impactul practic la fața locului al unui act legislativ. Unele state membre vin și bifează tabloul de bord și spun că au implementat legislația, dar dacă nimeni nu ia la cunoștință această legislație și dacă nimeni nu o utilizează, nu o utilizează cetățenii, atunci rezultatul este nul. Această discrepanță, așadar, între raportul formal și aplicarea practică reprezintă nucleul discuției noastre în baza acestei propuneri. Și, date fiind aceste aspecte, sunt importante instrumentele pe care le avem pentru că le obligă pe statele membre să discute despre aceste chestiuni. Impactul transpunerii este unul de care trebuie să se ocupe statele membre. Sigur, Comisia trebuie să animeze această transpunere. Când vine vorba despre acordarea de informație cetățenilor, uh, implementarea de mecanisme de punere în aplicare, crearea de organisme de punere în aplicare, e bine, toate acestea sunt domenii în care ar trebui să încurajăm schimbul de bune practici. Cred că ar trebui de asemenea să intervenim la nivel parlamentar mai mult în acest domeniu. Lucru menționat în uh, avizul noastră, domnule raportor. Uh, Cred că mult mai mulți parlamentari din parlamentele naționale trebuie să fie implicați în transpunere, pentru că, iată, aici avem un element puternic din punct de vedere politic. Am avut întâlnirea interparlamentară privind directiva servicii. Atunci, parlamentele din statele membre nu au susținut foarte bine acest demers. Și, într-adevăr, unii parlamentari au venit și ne-au spus că s-au implicat foarte mult direct în discuțiile parlamentare în ceea ce privește transpunerea directivei servicii. Deci, iată, există o măsură de contrabalansare, totuși, a măsurilor pe care le-ați prezentat în aviz. Este foarte bine că facem acest lucru și vă mulțumesc pentru activitatea întreprinsă. Nu știu dacă avem reprezentant de la comisie. Vreau să știu dacă este cineva în sală. Domnule Bușoi, doriți să Uh, încheiați această discuție și să confirmați calendarul și votul. Mulțumesc! Foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru aprecierile pe care le-au făcut la adresa acestei propuneri de, de opinie. Sigur că sunt încă multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Așa cum spuneam, pentru opinie suntem constrânși de un număr maxim de caractere și a trebuit să sumarizez uh, cele mai importante detalii. Uh, restul pot veni ca și amendamente, unele dintre ele le-am pregătit și le-am și circulat uh, raportorilor din umbră, altele le aștept de la colegii, colegii mei raportori. Cred că sunt de acord cu doamna Rapti, nu trebuie să ne, să ne ferim în a susține sancțiuni împotriva celor care nu implementează corect uh, uh, regulile, mai ales în ceea ce privește piața internă. Domnul Traskovski, uh, sunt de acord că trebuie să găsim un ton neutru pe anumite chestiuni și nu am fost raportor sau nu am pregătit opinii pentru foarte multe subiecte, dar pe toate pe care le-am pregătit, în general, s-au votat în unanimitate. A fost un vot unanim al Comisiei. Întotdeauna am încercat să fac toate eforturile pentru a putea ajunge la un compromis acceptat de toți. De altfel, opinia mea personală este că ar trebui să avem mai multe uh, regulamente decât directive în ceea ce privește dreptul comunitar, știind însă că nu este o opinie împărtășită de toți colegii, m-am uh, ferit să o trec uh, în uh, această opinie sau în amendamente, tocmai pentru că aș vrea ca opinia să fie susținută de toate grupurile politice. Uh, doamna Rule, sunt foarte de acord că multe dintre, dintre probleme apar datorită felului în care uh, inițial uh, se votează sau este propusă directiva uh, sau uh, actul legislativ. Prin urmare și noi trebuie să facem eforturi pentru a nu lăsa loc de interpretări și pentru a face ușoară implementarea parlamentelor naționale, așa cum tabelele de concordanță sunt extrem de importante. Sunt de acord cu domnul Harbour, trebuie să trecem în mod uh, uh, special uh, un, un punct despre impactul practic asupra al actelor pe care le transpunem. Așa cum bine spune domnul Mayer, informarea este crucială, este esențială pentru legislația pe care o implementăm, pentru că, deși ea există de foarte multe ori, cetățenii europeni nu se pot bucura de ea pentru că, din păcate, nu o cunosc. Vă mulțumesc încă o dată. Așa cum, uh, cum uh, uh, știți, votul va fi în 13 septembrie la ora 16, atunci când avem și considerarea amendamentelor și votul în comisie. Mulțumesc. Uh, thank you very much indeed. Uh... Mulțumesc foarte mult. Domnule Bușoi, acest raport va fi uh, un efort foarte important și ne bazăm pe dumneavoastră să ne apărați amendamentele în Comisia Jurii și uh, cred că domnul Maier, care este membru în acea comisie, ne va ajuta cu siguranță. Trecem la punctul final uh, de pe ordinea de zi pentru această dimineață. E vorba de uh, raportul domnului Juvin, pe care care îi spun bun venit aici. E vorba de un raport din proprie inițiativă al uh, comisiei noastre în legătură cu impactul publicității asupra comportamentului uh, consumatorului. Uh, rapoartele din proprie inițiativă sunt un instrument politic prin care dorim să subliniem anumite subiecte care ne interesează. Vom auzi câte ceva despre studiile elaborate de experți în acest domeniu și uh, vreau să vă spun că în acest domeniu uh, uh, acest instrument al raportului din proprie inițiativă este foarte util și ar trebui să apelăm mai des la el. Domnul Juvin își elaborează raportul asupra căruia vom vota în toamnă și în această dimineață vom asculta prezentarea a două studii pe care le-ați primit, studiile au fost deja publicate, privitoare la stadiul implementării uh, prevederilor referitoare la publicitate uh, și la uh, tacticile înșelătoare, și în special publicitatea înșelătoare pe internet. vom asculta o prezentare a studiului, dar vreau să îl întreb pe domnul Juvin, raportorul nostru, dacă dorește să facă o scurtă prezentare a acestor studii înainte. Bun, veți vorbi după prezentarea studiilor. Atunci mă adresez uh, experților noștri, care se află în stânga mea, în sală. Îl avem pe uh, domnul Augenkopfer, profesor doctor de la Universitatea din Berlin, uh, domnul profesor a mai lucrat uh, cu noi, cu Parlamentul European, este principalul autor al acestor studii. Îi vom asculta și pe profesorul Ian Carbol. Și, uh, de asemenea, pe doctorul Frank Elevelt, directorul uh, executiv al Civil Consulting, contractorul responsabil pentru elaborarea acestui studiu. Știu că ați mai făcut studii și pentru DG Sanco și pentru Parlamentul European, studii foarte bine primite și aveți uh, experiență în acest uh, domeniu, experiență extinsă. Așadar, uh, o voi invita pe doamna Susan Augenkopfer să ne prezinte primul studiu. Aveți cuvântul. Good morning. Thank you for... Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o în legătură cu uh, pentru a prezenta aceste proiecte. Prima lucrare este stadiul implementării uh, directivei privind uh, tacticile incorrecte și al doilea studiu referitor la practicile înșelătoare de publicitate pe internet. Uh, Am trimis uh, chestionare uh, unor părți implicate din șase state membre. Iată care va fi structura prezentării mele. Punctul de plecare va fi directiva privind protecția consumatorului. Vom uh, discuta despre stadiul implementării, problemele întâmpinate în aplicare și rolul um, organismelor de uh, reglementare a publicității. Și ne vom concentra apoi uh, asupra publicității înșelătoare pe internet. Directiva privind protecția consumatorilor a fost adoptată în mai 2005. Vă rog să treceți la următorul slide. Așadar, această directivă a fost uh, adoptată în mai 2005, această directivă privind com- practicile comerciale incorrecte, neloiale, și a trebuit să fie implementată până la 12 iunie 2007, Până astăzi, toate statele membre au implementat directiva privind practicile comerciale neloiale. Obiectivul acestei directive este armonizarea totală a legii privind practicile comerciale neloiale care aduc prejudicii consumatorilor. Și să reglementeze acele aspecte uh, care uh, creează uh, situații neclare pentru consumatori. Se referă așadar doar la acele practici comerciale neloiale care aduc prejudiciu intereselor consumatorilor. Deci nu se vorbește despre uh, cerințele legale pentru practicile comerciale, dar atâta timp cât acestea nu aduc prejudicii consumatorului și nu se referă nici la uh, practicile comerciale B2B. Directiva asigură, are prevederi uh, referitoare la armonizarea totală. Așadar, statele membre nu au permisiunea de a avea, sta, de a avea legi mai stricte care să, fie, uh, să acorde mai multe beneficii consumatorului. Referim și la rege naționale privitoare la contracte, la drepturile de, publici, drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe. Directiva cuprinde o clauză generală majoră, două clauze generale mai mici și o anexă care cuprinde o listă neagră a practicilor uh, comerciale înșelătoare și neloiale. Cele două clauze generale mai mici interzic practicile comerciale opresive și înșelătoare. Clauza generală are funcția unui uh, fileu, de unui uh, fileu de siguranță. În implementarea acestei directive, statele membre uh, au fost invitate să răspundă la două întrebări. Cum și dacă implementează această directivă? Răspunsurile au uh, diferit, uh, au fost foarte diferite între state membre. Unele state membre au uh, implementat această directivă în cadrul uh, legislației existente, pre, au, le-au transpus în legislația privind uh, concurența neloială, însă alte state membre au implementat această directivă prin Uh, transpunerea ei într-o directivă, într-un regulament care copiază, practic, directiva. Aceasta se aplică doar uh, la practicile comerciale B2C. Majoritatea, dar nu toate statele membre, au ales să implementeze uh, această directivă doar cu această sferă de aplicare redusă. nu s-au, s-a înțeles clar dacă această lege a implementării se referă doar la practicile comerciale B2C. În Franța, de exemplu, această directivă a fost implementată în cadrul uh, dreptului consumatorului, însă se aplica și practicilor comerciale B2B. Înainte de a ajunge la problemele uh, de implementare, haideți să analizăm puțin practicile înșelătoare de publicitate pe internet. Aceste practici sunt guvernate de directiva aceasta, articolul 2, litera D. Definește practicile comerciale ca fiind uh, orice act, uh, clauză sau reprezentare, comer comunicare comercială, uh, asociată promovării și vânzării unui produs către un consumator. Publicitatea înșelătoare poate, prin urmare, să fie considerată ca o acțiune înșelătoare conform articolul 6, într-o omisiune înșelătoare articolul 7 sau poate fi considerată neloială în conformitate cu directiva aceasta. Anexa 1 precizează 23 de practici comerciale considerate înșelătoare și neloiale. Directiva interzice atât publicitatea uh, mincinoasă, cât și publicitatea corectă, dar înșelătoare. Și toate celelalte forme de publicitate înșelătoare. Pe internet uh, apar tot timpul noi tehnici de marketing și uh, trebuie să studiem în continuare evoluțiile pentru a vedea care sunt posibilele consecințe ale acestora. Nu putem lua o decizie finală în privința uh, flexibilității uh, acestei directive și nu putem stabili acum dacă ea va acoperi toate evoluțiile viitoare. Însă, clauza generală a acestei directive pare a fi va rămâne uh, valabilă și în viitor. Publicitatea pe internet trebuie să respecte uh, regulile pe care le respectă orice altă publicitate. Publicitatea lacunare este considerată publicitate înșelătoare. Perez of misleading practices on the internet. According to the interviewed după ce ne-au spus agențiile pe care le-am uh, consultat, nu se identifică anumite direcții precise. Ei au vorbit de o creștere a incidenței acestor reclame ascunse pe internet, reclame care nu își dezvăluie natura comercială la prima vedere. De exemplu, descrieri ale produsului, evaluări ale produselor respective. Pe YouTube, de exemplu, sunt, par făcute de consumatori, însă de fapt sunt plătiți de producători. Autoritățile intervievate ne-au spus totuși că s-au confruntat cu puține cazuri concrete în acest sens, spunând că acest gen de reclamă ascunsă este foarte greu de identificat. Dacă un produs pare dubios, e foarte greu să se demonstreze că cel care îi face prezentarea a fost într-adevăr plătit de producători. A fost un caz raportat de Agenția pentru, de Protecția Consumatorilor din Olanda, o serie de tineri au fost contactați și au fost invitați să se prezinte la o ședință foto. Impresia era că aceștia fuseseră aleși pentru că arătau bine și că ar fi avut șansa să înceapă o carieră în modeling. Însă, li s-a cerut să plătească pentru fotografiile care li s-au făcut. Un alt uh, gen de reclamă înșelătoare pe internet se referă la etichetele de calitate. Există o serie de forme pe care această practică le asumă. De exemplu, anumite, anumite întreprinzători nu aveau dreptul de a folosi etichetele respective de marcă dar o făceau cu totuși. În alte cazuri se foloseau uh, etichete depășite, expiraseră deja. Era fost și un al treilea grup, cazuri în care anumite firme foloseau etichete ce ofereau informații înșelătoare sau creau așteptări înșelătoare în materie de calitatea produselor. În realitate, nu se cerea îndeplinirea unor standarde, respectarea unor standarde calitative, ci doar îndeplinirea unor obligații de natură juridică în acel caz. Beyond the standard. It seems. Se pare că în majoritatea cazurilor de reclamă înșelătoare pe internet avem de-a face în principal cu informații înșelătoare privind prețurile. Ar fi trei categorii în acest sens. Prima categorie include cazuri în care prețul anunțat pe internet este înșelător în sensul în care nu include suma totală ce urmează a fi plătită de consumator. Consumatorul află despre costuri suplimentare doar după ce se implică în tranzacție. Astfel de practici s-au raportat mai ales în cazul filmelor aeriene sau contractelor telefonice de exemplu, companiile aeriene nu afișau decât o serie de componente ale costului final, nu costul complet. În alte cazuri se oferă anumite tipuri de servicii, cum ar fi downloadarea de muzică, și care sunt prezentate ca fiind servicii gratuite însă consumatorul trebuie să completeze un tabel cu informații personale pentru a putea beneficia de acest serviciu. Abia după ce se conectează și confirmă că doresc să beneficieze de acest serviciu, consumatorii sunt informați în legătură cu termenii unui contract uh, pentru care se vor percepe taxe sau tarife. Dar informația este transmisă doar după ce consumatorul și-a trimis datele personale. Pe lângă aceasta, informațiile relevante sunt scrise foarte, foarte, foarte mic. Iar consumatorul de multe ori află că a semnat un contract doar când primește prima notă de plată. În alte cazuri, consumatorul este contactat de un avocat. Există firme care folosesc astfel de reclame și acționează foarte, foarte agresiv. Ultimul grup include comparația de prețuri. Există site-uri care compară prețuri, dar care pot induce în eroare. De exemplu, produsele prezentate acolo de fapt se vând la alte prețuri. Prețurile afișate sunt complet fictive. comparația acestor, compararea acestor prețuri nu se bazează pe dovezi concrete și ar trebui să facă acest lucru, ar trebui să ia în considerare toate elementele produsului relevante pentru consumator. Este, de exemplu, o reclamă care compară prețurile la telefoane, însă nu include informații cu privire la contractele obligatorii pe care trebuie să le faci cu operatorul telefonic. Să revenim acum la problemele punerii în aplicare și impunerii respectării a directive menționate anterior. Autoritățile pe care le-am consultat au spus că există o serie de incertitudini în materie de punere în aplicare a acestei directive. Incertitudinile derivă în principal din formulele ambigue din uh, prevederile acestei directive. Lista neagră nu s-a dovedit a fi eficientă, pentru că există definiții acolo care pot fi interpretate în diferite moduri. De asemenea, au fost și probleme cu cerințele de la anexa 1 referitoare la practicile comerciale agresive în materie de reclame înșelătoare. În principal, articolul 7 din directivă permite interpretări și este ambigu. Aplicarea directivei pare a fi influențată și de alte aspecte care aparent nu fac obiectul directivei în chestiune. Există, de exemplu, standarde care diferă de la un stat membru la altul. Cum am putea elimina, deci, aceste ambiguități? Ghidul publicat de comisie ajută. Alte autorități eh, relevante publică la rândul lor buletine informative sau materiale informative pentru a-i sprijini pe consumatori. Și deci aceste recomandări naționale pot simplifica puțin situația. Însă, diferențele dintre state mem- statele membre o aplicare uniformă la nivelul întregii Uniunii Europene. Este important să se colecteze datele în mod uniform și să publice în limba engleză, tocmai pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a acestei directive. Comisia Europeană a creat o astfel de bază de date care va fi disponibilă începând cu această toamnă. De asemenea, s-ar putea folosi ca reper fundamental normele sugerate de comisie pentru implementarea acestei decizii, acestei directive. O clauză din această directivă impune statelor membre să-și adapteze legislația națională la cerințele respectivei directive. Punerea în aplicare, prin urmare, necesită nu doar punerea în aplicare a directivei propriu-zise, ci și modificarea dreptului național existent, dacă acesta este în conflict cu dispozițiile directivei în cauză. Trebuie văzut dacă statele membre au reușit să facă acest lucru. Până acum, Curtea Europeană de Justiție s-a confruntat cu trei proceduri preliminare referitoare la eșecul unor state membre de a-și adapta legislația națională la cerințele directive menționate anterior. Urmează să se decidă dacă dispozițiile de drept național, care interzic anumite tipuri de publicitate, violează sau încalcă sau nu prevederile directivei. Directiva cere armonizarea completă, iar prin urmare doar practicile comerciale uh, dizoneste, înșelătoare din anexa 1 vor fi luate în discuție. ar putea să existe mai multe state membre în care astfel de dispoziții există în dreptul național, dispoziții care nu sunt conforme cu prevederile directivei. Această procedură preliminară, care încă nu a fost încheiată, demonstrează existența unei alte probleme ce derivă din punerea în aplicare a directivei în anumite state membre există o dispoziție care interzice bonusurile complementare și se referă și la relațiile B2B, business to business. Guvernul Austriei a spus că sensul dispoziției de drept național austriac nu este doar protecția consumatorului, ci și protecția micilor concurenți și păstrarea diversității de opinii în presă. Însă directiva nu se referă la relațiile B2B. Totuși, protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale dizoneste eh, impune o serie de măsuri și pentru firme. Statelor membre nu li se permite impunerea unor reguli mai stricte. Prin urmare, se pare că această dispoziție de drept austriac încalcă prevederile directivei. Totuși, legislatorii austrieci vor putea să-și atingă scopurile cu referire la B2B, pentru că acestea, în urma, la urma urmelor, nu intră în sfera de aplicare a directivei. Acest rezultat ne arată dificultățile cu care se confruntă statele membre atunci când încearcă să pună în aplicare directive de armonizare de plină care nu se referă decât la relațiile dintre firme și consumatori. În materie de efecte ale dreptului contractual, articolul 3 spune că aceasta nu aduce atingere dreptului contractual, pe când articolul 3 spune că se va aplica practicilor dizoneste înainte, în timpul și după tranzacția comercială. Însă, se spune că totuși ar, directiva ar avea un impact asupra dreptului național în materie de contracte. Există un articol care interzice omisiunile care ar putea induce în eroare. Articolul 7 din directivă a influențat deja cadrul comun de referință care se află în stadiu de proiect. Una dintre părțile contractante are astfel dreptul de a face un recurs în justiție pentru a fi recompensat pentru eventuale pagube. De asemenea, articolul 11 din directivă lasă multe lucruri la latitudinea statelor membre. Aceste probleme în dreptul național pot fi acoperite de diferite tipuri de legislații sau sisteme. Unde acestea intră sub incidența dreptului civil, se pune problema dreptului la recurs în justiție pentru clienți. Însă abordările diferă. Statele membre pot alege să ofere anumite drepturi în acest sens consumatorilor sau firmelor, însă nu au obligația de a face acest lucru. De exemplu, legislația din 2007 din Irlanda, consumatorii au dreptul la recursul în justiție. Deci au dreptul să își prezinte cazul într-un tribunal civil. Acest gen de prevedere ar putea împiedica tranzacțiile transfrontaliere. În ceea ce privește colaborarea dintre diferitele autorități și diferitele sisteme de punere în aplicare a acestei legislații, Directiva pune bazele, pune bazele colaborării dintre astfel de agenții. În conformitate cu un raport al Comisiei, acesta a dus la o eficiență sporită a măsurilor de control la nivel transfrontalier, dar asta nu fără probleme. Anumite autorități încă au probleme cu disputele transfrontaliere, în principal din cauza diferențelor de limbă, în principal din cauza dificultăților de a identifica uh, amplasarea exactă a firmei care încarcă dispozițiile directivei. Aici discutăm despre un număr mare de astfel de situații raportate de Federația Germană a Consumatorilor. Această organizare are dreptul de a activa astfel Însă problema este că aceste două sancțiuni nu sunt destul de des puse în aplicare. Este însă foarte ușor uh, să se recurgă din nou la practici înșelătoare, pentru că odată ce un uh, site este închis, uh, se deschide altul care, iată, a recurge la practici neloiale. Date fiind cerințele, Până acum, povestea aceasta nu este una de succes. Pentru a contracara acțiunile infractorilor, ar trebui să se apeleze la sancțiuni mai dure. Autoreglementarea acum. Articolul 10 al directivei în cauză prevede autoreglementarea și implementarea legală prin agenții. Este vorba despre un sistem de coexistență. Potrivit articolului 10, aliniatul 1, statele membre sunt libere să permită autoreglementarea practicilor comerciale. Directiva se referă la coduri de conduită și uh, interzice practicile înșelătoare cu referire la aceste coduri. Însă, potrivit articolului 10 aliniatul 2, statele membre sunt responsabile să asigure punerea în aplicare a directivei. Sistemele de autoreglementare nu pot să înlocuiască așadar implementarea legală. Există corpuri de autoreglementare în domeniul publicității peste tot în Uniunea Europeană. Există și un corp care cuprinde aceste organisme. Însă, aceste organisme diferă de la un stat membru la celălalt. În ceea ce privește practicile înșelătoare publicitate pe internet, putem să constatăm că nu toate codurile de autoreglementare în publicitate includ un concept larg de practicile neloiale din publicitate. Așadar, uh, trebuie să uh, discutăm despre agenții comerciali implicați în uh, publicitate, pentru că și aceștia trebuie să țină seama de coduri. În Germania, aceste organisme de autoreglementare se referă la păstrarea un nivel decent în publicitate. În Irlanda, prin contrast, uh, obiectivul este unul mai larg și anume de a reglementa și practicile neloiale și înșelătoare. Să nu uităm însă că trebuie să ținem seama și de alte aspecte. De exemplu, în Marea Britanie, codul de conduită nu uh, se referă și la uh, și la modul în care trebuie să arate uh, homepage-ul, uh, pagina uh, de internet a afacerilor, întreprinderilor. În anul 2008, Alianța Standardelor Europene a, publicitat, a, a publicat uh, un document care oferă linii directoare privind organismele de autoreglementare și privind uh, reprezentanții acestora, definind ceea ce înseamnă comunicare în marketing și ce înseamnă marketing digital în perspectiva autoreglementării. Pentru a îmbunătăți comunicarea dintre organismele de autoreglementare și autoritățile locale, ar trebui să se creeze punți de legătură în acest sens. De exemplu, uh, organismele de autoreglementare ar putea să trateze cazurile mai simple, ajutând autoritățile. Astfel am putea avea la final coduri stipulate diferențiate uh, diferențiat de această directivă. Dacă vom avea standarde minime, atunci toată lumea va ști exact care sunt acestea și se va putea aplica la organismul de autoreglementare. Consumatorul ar putea să depună plângeri fără costuri adiționale. Mai apoi, procesul de autoreglementare va putea începe. Se pare că este foarte important ca organismul de autoreglementare să fie independent de orice influență a statelor membre și, desigur, poate să emită sancțiuni dacă întreprinderea refuză să coopereze. Dacă, în schimb, nu se ajunge la cooperare cu întreprindere, atunci organismul de autoreglementare ar trebui să se apeleze la, la autoritățile uh, publice. Organismele de autoreglementare pot fi foarte utile în ceea ce privește cazurile transfrontaliere uh, constatate la nivelul practicilor neloiale în publicitate. Se spune că un astfel de sistem există deja, însă nu include toate practicile comerciale incluse în această directivă, cu atât mai puțin practicile din publicitate. Pentru a asigura implementarea corectă a articolului 10, ar fi foarte important ca plângerile să fie emise întotdeauna direct la agenții. Este important de notat încă un lucru. Un astfel de sistem nu poate funcționa fără agenți comerciali. Pentru că, iată, aceștia trebuie să coopereze, deși acum vedem că nu vor. Codurile de conduită în autoreglementare ar putea asigura o manieră de abordare unitară. Astfel, directiva ar putea fi aplicată și în relațiile B2B prin coduri. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much indeed, uh, Professor, for a very uh, extremely comprehensive. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare completă care ne dă de gândit. Raportul domnului Juvin este foarte important, dar mai ales pentru că el vine în contextul directivei privind drepturile consumatorului. Ați uh, ilustrat unele dintre cele mai importante probleme și ați vorbit și despre aspectele uh, care se regăsesc atât în relațiile business to business cât și business to consumer. În anumite uh, cazuri uh, ne-ați dat uh, de gândit pentru dezbaterea noastră viitoare. Acum cred că avem uh, la dispoziție timpul necesar pentru a asculta opiniile membrilor uh, comisiei noastre. Dorește vreunul dintre colaboratorii, colaboratorii dumneavoastră să intervină sau putem asculta întrebările membrilor comisiei noastre? Bun, atunci vom asculta întrebările și la sfârșit veți avea ocazia să interveniți. Îi voi da în primul rând uh, cuvântul raportorului care va putea face comentarii el este cel care a comandat studiul în numele nostru, dar probabil că are și alte comentarii. Așadar îi dau cuvântul domnului uh, Juvin, apoi uh, doamna Rulă, care este raportor din umbră, va avea cuvântul dacă dorește, apoi doamna Styler și apoi, uh, dacă vor mai fi înscrieri la cuvânt, vom vedea. Domnul Juvin, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și experților noștri pentru calitatea eforturilor depuse. Avem aici un subiect foarte complex. Mă voi concentra pe trei întrebări pe care doresc să vi le adresez. Prima se referă la autoreglementare. Ne-ați spus că autoreglementarea uh, merge foarte bine în toate statele membre. Elementele, informațiile de care dispun eu, dar poate că nu sunt complete, uh, sunt că în anumite state membre nu există eh, instanțe de autoreglementare. Cazul Eto- Estoniei, Letoniei, Ciprului, eh, Maltei, mi s-a spus că în Danemarca uh, abia se începe înființarea unui astfel de organism și aș vrea să știu care este situația reală, pentru că dumneavoastră mi-ați spus că există organisme de autoreglementare în toate statele membre. Aceasta este prima întrebare. Domnule președinte, permiteți-mi să adresez toate cele trei întrebări una după alta. A doua întrebare uh, se referă la uh, relațiile nu uh, B2C, ci C2C, deci consumator la consumator. Mă veți întreba uh, Uh, ce, uh, despre ce e vorba, se insistă pe relațiile, tranzacțiile comerciale pe internet, societățile din ziua de azi sunt foarte expuse uh, zvonurilor. Știți cazul firmei Perrier, acea apă minerală, care a trebuit să retragă de pe piață sute de mii de produse, au căzut dramatic acțiunile pe rie la bursă pentru că s-a lansat pe internet uh, un zvon cum că apa avea gust de hidrocarburi, un zvon care s-a dovedit a fi fals, dar care a făcut, a adus foarte multe prejudicii firmei. E vorba, deci, uh, de problema publicității ascunse, care uh, poate că generează necesitatea redefinirii noțiunii de publicitate. Și mă gândesc aici la cazul contrapublicității, care nu poate fi calificată ca fiind publicitate, dar este un instrument foarte uh, dăunător, foarte pernicios, care poate face mult rău. Uh, în legătură cu această directivă privind tacticile comerciale neloiale, unul dintre elementele care mi s-a părut că nu funcționează bine este relația dintre state. Dacă se depune o plângere împotriva unui vânzător care se află în alt stat, deja procedura se complică imediat. Uh, pentru că această problemă trebuie tratată la început la nivel național, la mine în țară. Plângerea va fi transmisă apoi autorității administrative din statul următor care adăpostește vânzătorul articolului respectiv și se pare că nu funcționează foarte bine această procedură. Există un uh, regulament de cooperare administrativă care se numește regulamentul 2004-2006 în limbajul nostru uh, codificat, uh, însă din păcate, piața unică nu are prevederi referitoare la această urmărire a plângerilor uh, împotriva uh, unui vânzător dintr-un alt stat. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Rulă sau doamna uh, Turumen, uh, Turunen și apoi doamna Styler vor avea cuvântul și apoi uh, Rosa Pilt. Mulțumesc pentru prezentare. Încă nu am uh, citit raportul dumneavoastră, dar uh, știu că este foarte um, util. Eu uh, urmăresc evoluțiile privitoare la directiva privind drepturile consumatorilor. Am o singură întrebare referitoare la pagina 13, referitoare la armonizarea totală. Am aflat că lista neagră a generat anumite dificultăți. Nu știu dacă aveți și exemple, dar eu am un exemplu pe care îl pot cita uh, din țara mea. Noi am avut uh, o interdicție privind uh, cupoanele de discount, de reducere în țara mea. Noi vrem să eliminăm acest mit al reducerilor, cupoanelor de, de reduceri pentru a ne proteja consumatorii, dar din cauza acestei liste negre, care nu cuprinde cupoanele de reducere, noi nu putem păstra această prevedere. Ne puteți uh, spune mai multe, nu știu cât de mult ați analizat dumneavoastră exemplele naționale, dar ne puteți spune uh, cam cum vedeți această situație pe care am citat-o. Mulțumesc foarte mult, doamna Turunen, doamna Styler, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc expertei pentru prezentare. Ehm, desigur, avem uh, diferențe la mine uh, între state. Ehm, sunt convinsă că alegătorii din Scoția ar fi uh, scandalizați dacă s-ar elimina cuponele de reducere Ați vorbit despre problemele business to business. Ehm, noi am avut o discuție ehm, în legătoare cu acele ghiduri ehm, referitoare la orașe, acele city guides pentru relațiile business to business. În legătură cu relațiile consumator la consumator, e adevărat că anumite persoane nu sunt incluse în aceste prevederi Mulțumesc mult pentru prezentare, ne-a dat uh, multe de gândit. Președintele, mulțumesc doamnă Styler. Am avut o discuție în legătură cu directiva privind uh, practicile neloiale. S-a vorbit despre sfera de aplicare și noi uh, nu doream să o facem această directivă foarte complexă și nu doream ca ea să aducă prejudicii afacerilor. Uh, multe dintre aceste uh, întreprinderi, dintre întreprinderi nu consideră că au nevoie de protecție din partea organismelor de uh, reglementare ultrazeloase. Doamna Corața Bildi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. sunt multe produse care cuprind personaje din desene animate, precum pasta de dinți sau cereale. Ehm, cât de, multe, cât de mulți eh, dintre noastre au eh, văzut astfel de produse și eh, au fost nevoiți să le cumpere pentru a scăpa de gura copiilor, trebuie să ne gândim că aceștia, copiii, sunt cei mai vulnerabili consumatori și aș vrea să adresez o întrebare uh, referitoare la copii uh, experților noștri. Domnul Schwab. Cred că aceste studii sunt extrem de interesante, dar am o întrebare cu privire la implementare. Sigur, problema de fond în ceea ce privește armonizarea minimă este aceea că statele membre pot să implementeze diferit directiva. Deci rezultatele diferite în statele membre nu m-au surprins. Dar diferența între Marea Britanie unde s-a aplicat directiva ca regulament și Germania și Austria care au implementat directiva în cadrul uh, legislației naționale altfel, urmările negative pentru consumatorii din Germania nu sunt foarte clare acum. Eventual să specificați exact care sunt diferențele aici și de ce, din perspectiva noastră, în Marea Britanie implementarea este mai eficace. Mulțumesc! Uh, Președintele, doresc să știu dacă mai există alți, alte luări la cuvânt în prima rundă. Domnul Cearskovski. O întrebare foarte succintă. Referitor la această confuzie dintre comercianți și întreprinzători, în special pe internet și la licitațiile pe internet, ce ce opinie aveți? Cum anume rezultă comportamentul înșelător aici pentru consumator? Cum anume uh, își dă seama uh, consumatorul că discută cu un comerciant care vinde lucruri la mâna a doua și care arată că este o super ofertă, care în realitate nu este așa? Pe internet această diferență dintre întreprinzător și comerciant este una destul de mică și nu se pot trasa limite foarte clar. Mulțumesc. Președintele, înainte de a ruga pe expert să ia cuvântul, aș dori să urez bun venit celor de la comisie. Sunt colaboratoare domnului Monti. Poate că doriți noastră să interveniți după această discuție. Aș dori de asemenea să urez bun venit unei delegații speciale de la UNP și reprezentanților ministrului Misul Palanti și este UMP, mă scuzați. Dau cuvântul acum forului nostru de experți. Poate că doamna Augenhofer poate începe și apoi colegii dânsei. Mulțumesc pentru toate întrebările adresate. Aș dori să încep cu penultima întrebare. Dacă stipulăm, se, stipul, se stipulează armonizarea deplină, nu armonizarea minimă. Și nu am spus că implementarea din Marea Britanie este mai bună decât cea din Germania. Este doar diferită, dacă o scoți din context, și, sigur, este diferită la nivel național. Deci, vedem abordări diferite care rezultă în comportamente diferite la nivelul consumatorilor. Nu putem să spunem care alegere este mai bună din punct de vedere tehnic în ceea ce privește implementarea. Revenind la prima întrebare în ceea ce privește autoreglementarea. Potrivit Organizației Europene Organismele de autoreglementare există în toate statele membre, însă, sigur, nu am putut trimite chestionare tuturor celor 27 de state membre în acest sens. Recunosc așadar că nu știu cât de bine funcționează în Malta, Estonia sau Danemarca aceste organisme, însă ce pot să spun este că cu cât mai dezvoltată este legea competitivității și concurenței, cu atât Uh, rămâne mai puțin loc pentru autoreglementare. De exemplu, în Marea Britanie, în Irlanda, autoreglementarea au un impact mai mare decât în Germania și Austria, unde uh, codurile datează din 1900. Uh, Mulțumesc și eu, aș dori să iau și eu cuvântul acum, în completare, și să mă refer la cea de-a doua întrebare. Domnule Juvan, v-ați referit la povestea PIE, apa minerală, și dacă vreau să știu dacă în cadrul acestei directive este necesar să tratăm această întrebare să nu uităm că avem Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care se ocupă deja de aceste chestiuni și a oferit deja un răspuns în baza articolului 10 al uh, Convenției privind drepturile, drepturile omului. Așadar, cred că la acest capitol avem deja un cadru de acțiune, un cadru predefinit. Regulile pe care le avem noi în ceea ce privește afirmațiile răufăcătoare la adresa unei întreprinderi, e bine, nu putem să intervenim astăzi, acum și în cadrul directivei privind practicile din publicitate. Deci sunt două subiecte diferite și v-aș recomanda să adresați această problemă altui for în ceea ce privește, de exemplu, tratarea chestiunii sub uh, incidența dreptului la liberă exprimare. Mulțumesc! Ca să revin la a treia întrebare privind uh, regulamentul 2004-2006. dar trebuie să porniți microfonul spre președinte, pentru că altfel nu veți fi filmată să apăreți pe internet. Revenind așadar la perioada 2004-2006 și cooperarea între agențiile responsabile cu drepturile consumatorilor. Cooperarea aceasta nu conferă drepturi consumatorilor individuali. Este vorba strict despre cooperare la nivel de agenții, agenții de implementare. În ceea ce privește corpul de la Comisia Europeană, acesta funcționează bine la acest capitol, dar din punctul de vedere al costurilor și al încadrării în timp, din punctul de vedere al uh, um, cooperării transfrontaliere, mai există loc de îmbunătățiri. Dacă implementarea nu merge bine, atunci avem o problemă. Am auzit cum ați discutat și despre drepturile pasagerilor și despre lipsa implementării. Acestea, aceste lucruri se aplică și în cazul acestei directive. Directiva nu ne ajută prea mult dacă la implementarea ei eșuăm și nu ajutăm cetățenii. În ceea ce privește armonizarea de plină, anexa 1 conține acea listă neagră care, din păcate, nu funcționează atât de bine deocamdată. Scopul listei negre este acela de a oferi linii directoare curților naționale pentru a ști despre ce este vorba și unde se plasează. Însă, o parte din părțile interesate ne-au spus că este dificil totuși de lucrat cu lista neagră pentru că trebuie să uh, fie într într-unite anumite condiții pentru anexa 1. De exemplu, nu, la numărul 28, anexa 1, referitor la întrebarea dumneavoastră privind protecția copiilor, se vehiculează următoarea idee. Copiii nu trebuie să fie subiectul uh, publicității, astfel încât părinții să fie convinși de aceștia, obligați de aceștia să cumpere anumite produse. Dar nu se definește cine este copilul, ce este un copil. Și această chestiune este interpretată diferit în statele membre. Mm, trebuie să știm, este vorba de copii sub 7 ani, sub 12 ani și așa mai departe. Deci, mai e nevoie de interpretare adițională. Prin urmare, deocamdată, lista neagră nu este povestea de succes la care am sperat. În ceea ce privește armonizarea de plină, Dumneavoastră ați menționat situația din uh, Danemarca cu cupoanele de reducere interzise, situație valabilă și în Belgia și în Germania. Deja s-a decis în cazul celor uh, două la curte. Deciziile, sentințele arată că armonizarea de plină depășesc mult mai mult nivelul legislației naționale, mult mai mult decât ne-am așteptat. Așadar, cred că vor mai fi emise și alte sentințe în acest sens, astfel încât statele membre trebuie să se implice și mai activ la implementarea directivei. And then with city guides, I think... În ceea ce privește uh, uh instrumentele City Guides, se va explica colegul meu acum. Întreprinderile care oferă City Guides, în legătură cu acestea, țin să vă spun că în urmă cu un an și jumătate am avut un raport în care s-a recomandat un lucru esențial și și în alte directive a fost menționat în legătură cu publicitatea necinstită. Este vorba despre faptul că aceste liste negre în care sunt vehiculate anumite practici B2B sunt instrumentele despre care discutăm aici. Și aici vorbim, de exemplu, despre practici precum emiterea de facturi care nu sunt, de fapt, facturi la nivelul întreprinderilor care furnizează City Guides, în special întreprinderile mici. Acestea au fost afectate și ar fi foarte bine să luați în calcul propunerile făcute în trecut pe marginea aș subiect, ca să vedeți unde ne poziționăm. I think the two remaining questions relate to children. Uh, au rămas doar întrebările privind protecția copiilor și poziția consumatorilor în ceea ce privește uh, vânzările pe eBay. Aș dori să revin la punctul 28 al anexei 1. Acolo se spune că orice publicitate care are menirea de a convinge copiii sau părinții să procure anumite bunuri reprezintă practici inacceptabile în acest domeniu. Acest lucru vine în protecția, pentru a proteja copilul și avem în același sens și articolul 5, 2b, care spune că dacă un grup special de consumatori este agresat, atunci trebuie să vedem exact dacă grupul în cauză este într-adevăr special, deci dacă discutăm, de exemplu, despre consumatori tineri, despre copii și așa mai departe. S-a spus că există grupuri de consumatori care au nevoie de protecție specială. Desigur, trebuie să își uh, exprime opinia și curțile în acest sens. În ceea ce privește vânzarea de mărfuri second-hand sau vânzarea pe eBay, cred că este dificil să stabilim unde se termină funcția de consumator a unui individ și unde începe acesta să fie comerciant s-a vehiculat vânzarea de bunuri pe eBay și s-a vehiculat diferența dintre consumator și comerciant pe site-ul eBay. Germania este extrem de vizibilă pe eBay și cei din Germania sunt priviți ca fiind comercianți pe eBay, în tocmai din această cauză. Ar trebui așadar să avem o decizie a curții pentru a vedea exact când cineva se califică drept consumator sau comerciant pe eBay. Președintele, mai doresc să intervină și ceilalți experți? Pentru că mai avem timp la dispoziție. Voi da cuvântul uh, domnului Monti pentru uh, domnului Abermonti pentru a spune și el câte ceva despre această directivă și despre modul în care este interconectată cu altele. Avem material foarte interesant la dispoziție, nu am apucat să-l studiem pe tot, dar cu siguranță analiza dumneavoastră ne va oferi idei interesante privind implementarea directivei uh, din publicitate. Așadar, Giuseppe Abemonti ai acum cuvântul pe marginea acestui subiect. Ai... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, în primul rând, acestei comisii pentru că a contractat aceste două studii excelente care ne oferă informații extrem de folositoare în legătură cu practici comune de comerț pe internet și de asemenea conțin reflexii relevante cu privire la aplicarea acestei directive. De asemenea, ne oferă o perspectivă de ansamblu asupra posibilor dificultăți legate de punerea în aplicare a legislației relevante în statele membre. Prin urmare, am toată încrederea că aceste studii vor fi extrem de interesante pentru domnul Juvin în prepararea raportului domniei sale cu privire la impactul publicității asupra consu- comportamentului consumatorilor și în același timp vor fi luate în considerație și de către noi în pregătirea raportului cu privire la aplicarea practicilor comerciale dizoneste care urmează să fie definitivat anul viitor. Aș dori să mă refer la două aspecte specifice primul se referă la certitudinea juridică și al doilea la impunerea aplicării legii. Directiva armonizează pe deplin prevedirile de drept intern ale statelor membre, fără a se interveni în sistemul de impunere a respectării legii în acele state membre, pentru că tradiția juridică din diferitele state membre diferă pe de o parte avem țări, cum ar fi Germania, care sunt o minoritate și acolo se prevede un sistem privat de impunere acestei respectări a legii. Există țări ca Regatul Unit sau Italia, unde sistemul este unul public în primul, și în primul rând. Comunicarea noastră de anul trecut cu privire la impunerea aplicării impunerea respectării acquis comunitar, s-a văzut că respectarea acestei legi solicită o combinație optimă de eforturi din sfera publică și cea privată, cu componenta publică jucând rolul dominant. Noi considerăm că ar fi fost ideal dacă studiile n-ar fi luat în calcul experiența țărilor care au transpus directiva la timp, cum ar fi Irlanda sau Italia, și acolo autoritățile publice au realizat rezultate remarcabile în acțiunile lor și au, prin amenzi, au uh, redus numărul de incidente cu efect negativ asupra consumatorilor. În materie de certitudini juridice, directiva este o directivă cadru, este o legislație cu caracter orizontal care conține uneori concepte abstracte, după cum a spus și noastră în studiul noastră. Și aceste definiții ambigue necesită explicații suplimentare. Însă, noi considerăm că activitățile comisiei în acest sens au dus la o sporire a certitudinilor juridice în materie de aplicare a acestei directive. Mă refer la documentul orientativ publicat de comisie anul trecut, un document care se modifică permanent, este constant adus la zi de comisie. De asemenea, mă refer la baza legală pe care intenționăm să o constituim începând cu la noiembrie acestui an și care va conține o abordare comparată. Se vor prezenta acolo diferitele dispoziții de drept național ale statelor membre. Un alt lucru pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere este următorul pe măsură ce va trece timpul vom avea tot mai multe procese la Curtea Europeană de Justiție, care deja a lucrat la interpretarea acestei directive, vor fi tot mai multe cazuri și la nivel național. Și acestea vor spori gradul de certitudine juridică, se va definitivi o metodă de interpretare și de înțelegere a acestei directive, se trebuie să știm că doar foarte puține state membre au transpus această directivă la timp, majoritatea au înregistrat întârzieri și unele state au fost foarte, au înregistrat întârzieri foarte, foarte mari. Dați-mi voi să închei cu problema aplicării la nivel transfrontalier. Noi avem un mecanism un regulament privind protecția consumatorilor care stabilește o rețea competentă în materie de încălcări al practicilor legale la nivel transfrontalier. Ideea este de a proteja interesul colectiv al consumatorilor, evident, nu se referă la protejarea intereselor individuale ale consumatorilor însă. Ce se întâmplă dacă există o practică comercială disonestă, care are efecte transfrontaliere, dacă autoritățile din țara consumatorilor sunt informate și dacă practica respectivă a provocat suficiente pagube consumatorilor în țara lor de reședință, atunci autoritățile din acel stat membru pot trimite asistență către autoritatea omologă din statul membru în care se află comerciantul în culpă. Și atunci autoritatea din țara acestui agent comercial urmează să investigheze practica respectivă și dacă într-adevăr se determină că această practică este dizonestă, urmează să îi se pună capăt. Însă aici este vorba încă o dată de protejarea intereselor colective ale consumatorilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult, atât dumneavoastră cât și experților noștri. Aș dori să revin și să dau cuvântul raportorului, dacă acesta dorește să, fac, să formuleze câteva concluzii, dacă există și alte întrebări în sală, să îmi închipui că deja ați primit foarte multe informații, probabil vor fi întrebări mai târziu, însă să-i dau acum cuvântul domnului Juvan pentru câteva concluzii și să vedem care ar fi termenele pentru raportul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, că urmarea ședinței noastre de azi și că urmarea ședinței trecute a comisiei noastre, iată ce concluzii pot să trag. În primul rând, în ceea ce privește legătura dintre uh, publicitate și consumator, sunt două uh, chestiuni pe care trebuie să le evităm. În primul rând, diabolizarea publicității. Nu trebuie să cădem în această capcană și uh, al doilea risc este acela de a fi prea naivi. Publicitatea este o necesitate. Ea facilitează tranzacțiile economice și uh, facilitează de asemenea liber, uh, alegerea consumatorilor, pentru că le oferă mai multă libertate acestora, atâta timp cât se asigură transparența. Ne limitează suficient de mult uh, timpul de care dispunem și numărul de caractere pe care trebuie să-l cuprindă un raport este foarte restrâns. Deci în trei sau patru pagini nu putem uh, uh, cuprinde totul într-un acord privitor la publicitate și alegerile pe care cred eu că trebuie să le facem sunt următoarele. S-a spus de multe ori uh, aici că nu trebuie să uităm protecția persoanelor cele mai vulnerabile. Legea în toate domeniile se află acolo pentru a-i apăra pe cei mai vulnerabili, deci trebuie să acordăm acestui aspect o importanță deosebită. În al doilea rând, uh, un element care mi se pare foarte important este acela al tehnicilor care evoluează extrem de repede. Mijlocea de comunicare și publicitatea evoluează extrem de repede. În câțiva ani ați văzut că în ultimii ani a apărut publicitatea țintită în funcție de mailurile pe care le trimitem. Sau uh, s-a creat o publicitate care este departe de forma tradițională în uh, viitor, publicitatea pe internet cu siguranță va uh, reprezenta o parte importantă a acestui raport privitor la efectele publicității asupra consumatorilor. Am înțeles că cu cât este mai inteligentă publicitatea, cu cât se uh, foloseau tehnici discrete, dar totuși destul de intrusive, destul de uh, cu atât era mai eficientă, așa cum a spus și reprezentantul comisiei, uh, trebuie să evaluăm uh, cum se cuvine practicile comerciale neloiale și trebuie să învățăm din această directivă referitoare la practicile comerciale neloiale. Atât, domnule președinte, în legătură cu uh, acest raport, în privința calendarului, uh, pe 13 septembrie va fi prezentat raportul în comisie. Termenul limit uh, pentru depunerea amendamentelor va fi la începutul lunii octombrie. Cred că 5 octombrie este data care mi-a fost propusă. Uh, și uh, putem avea un vot la sfârșitul lui octombrie în comisia noastră, 26 sau 27 octombrie, pentru votul, votarea raportului. Cred că această perioadă va fi suficientă pentru ca concluziile să fie uh, bine cântărite. Well. Vă mulțumesc și eu. Sper că acest calendar ne va permite suficient timp pentru a lucra la acest raport pe care îl consider deosebit de important și semnificativ. Până atunci însă, evident, aceste studii ne-au oferit o grămadă de material care vă ajuta și pe dumneavoastră și va avea o relevanță și dincolo de acest raport, ar putea fi de interes și pentru domnul Schwab în munca domniei sale. De asemenea, Domnul Albamonti ne-a reamintit că anul viitor Comisia va proceda la o reexaminare a acestei directive și noi vom vrea să participăm uh, la acest proces de reexaminare și revizuire legislativă și oarecum îmi închipui că aceste documente ne vor ajuta și în acest sens. Prin urmare, mulțumesc încă o dată echipei de experți pentru munca depusă și sper că vom avea ocazia să îi invităm să ne ajute și pe viitor pe măsură ce mergem mai departe în efortul nostru de a îmbunătăți legislația din domeniul protecției consumatorilor. Cu acesta declar ședința de dimineață închisă. Vom relua activitatea la ora 3, însă trebuie să spun că nu o să mai fim în această sală. În această după amiază vom lucra în sala 3E2 din clădirea Spinelli Așa că asigurați-vă că vă luați toate hârtiile și materiale cu dumneavoastră. La ora 3 vom discuta uh, standardizarea europeană și la 3.45 domnul Panzeri își va prezenta un raport cu privire la planul de acțiune Stockholm. Sper să terminăm pe la 4 și jumătate.